Bien, chers collègues, nous allons... Euh, Dragi colegi, o să începem. Cred că unii dintre colegii noștri vor veni uh, în cele ce urmează. Ședința de această după amiază este consacrată Libiei și mai precis învățămintelor pe care le tragem din uh, această experiență. Este o reuniune consacrată operațiunilor militare conduse de NATO în Libia anul trecut. Și calendarul uh, ne-a făcut să avem această întâlnire aproape la un an după primele lovituri care au avut loc în Libia. Cu perioada dintre 19 martie și 31 martie nu a fost pentru operațiunile NATO, ci pentru coaliția ad hoc Însă, comandamentul acestei operațiuni a fost asigurat de NATO începând cu sfârșitul lunii martie anul trecut. Prin urmare, îl avem uh, printre noi pe domnul general Druar astăzi, director la diviziunea operațiunea statului major internațional NATO. O să ne concentrăm uh, asupra învățămintelor lecțiilor politice, nu politice, pentru că acesta este uh, activitatea noastră. Ana Gomez este raportoare în legătură cu Libia și împreună cu domnul Salafranca a condus uh, o delegație în Libia acum uh, o lună cu aproximație pentru a încerca să vadă care sunt lecțiile care trebuie trase din angajamentul european în principal în această țară și care ar putea fi perspectivele angajamentului Uniunii Europene în domeniul securității. Precizez că în această după-amiază Vom trece de asemenea în revistă învățămintele pe care le tragem din punct de vedere operațional și al capacităților uh, militare pentru anumite faze ale operațiunii. Cred că vom avea o intervenție cu um, slide-uri prezentate pe ecran. Voi lipsi uh, în acest timp de la masă pentru ca toată lumea să poată vedea bine ecranul și sper că precizările dumneavoastră vor conduce la o dezbatere cu deputații prezenți. Vă cedeți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să-mi încep expunerea propriu-zisă pe care o voi face în limba engleză, înainte de a reveni la limba lui Morier pentru a răspunde la întrebările noastre, voi preciza cadrul intervenției mele care se înscrie într-un uh, proces de, cum să-l numim, învățăminte, un proces care este în continuare în curs. Lecțiile pe care vi le voi prezenta nu sunt niște lecții deja învățate, ci niște lecții, niște învățăminte care au fost identificate în cadrul de operații și care fac obiectul atenției noastre în prezent pentru ca să devină niște lecții bine învățate, astfel încât să putem pune în aplicare anumite măsuri necesare pentru uh, evita anumite slăbiciuni pe care le-am putut constata pentru a ameliora de asemenea anumite elemente. Un alt punct uh, prealabil, semantică, atunci când vorbim despre capacități sau capabilities, pentru noi uh, acest termen are un sens foarte larg. Nu este vorba doar de echipamente sau de programe, ci și de doctrină, de personal, de antrenament, de organizare. Prin urmare, ne gândim la capabilities, military capabilities, în întreaga accepțiune a acestui termen. Aceste observații prealabile fiind făcute, voi uh, prezenta acum câteva elemente legate de principalele lecții care trebuie trase din această operațiune în principal de NATO and concluded... Anul trecut, uh, NATO a început și a finalizat operațiunea Unified Protector. Încuierea cu succes uh, a acestei operațiuni condusă de uh, NATO într-un timp scurt și a îndeplinit obiectivele militare. Aceasta a rezultat în ceea ce este văzut drept un succes al NATO. În ciuda acestui Uh, succes operațiunea ne-a dat uh, și posibilitatea de a privi uh, în urmă pentru a vedea care au fost greșelile, să identificăm punctele care pot fi îmbunătățite și să identificăm aspecte de ordin practic. În această prezentare o să ne axăm pe unele din învățămintele cheie pe care NATO le-a identificat uh, pentru a servi de reflexie pentru viitor. Operațiunea din Libia a fost prima aplicație a, noi, a noului concept de strategie 20, 2020. OUP, Operation Unified Protector, a asigurat un climat dinamic și NATO a putut să planifice, să aprobe și să execute începutul operațiunii în numai 14 zile. În plus, structura comună NATO, adaptată unor scenarii concrete, a facilitat participarea multinațională a aliaților și participarea unui uh, mare număr de parteneri. Totuși, de la bun început au existat critici, începând cu uh, consultările uh, timpurii și interesele divergente uh, care au transpărut în uh, mass media au fost dezacorduri în ceea ce privește operațiunea. Alte critici au relevat uh, o serie de neajunsuri uh, ale acestei operațiuni. Ar trebui să ne așteptăm totuși ca în absența unei amenințări majore uh, la adresa alianței, statele membre ajung cu greu la un consens mai mult pentru NATO, nu există nicio cerință ca toți aliații să contribuie la operațiunile conduse de NATO. Și nu ar fi nimic surprinzător ca națiunile să rămână în afara acestor operațiuni. Acest lucru însă nu uh, afectează consensul, însă dă posibilitatea NATO să acționeze. Nu ar trebui să fie interpretat greșit ca o slăbiciune a alianței. Totuși, puterea alianței uh, constă în capacitatea sa de a gestiona uh, operațiunile, indiferent de diferențele care există între națiuni și care atrag atenția mass media. Un alt punct pe care doresc să-l evidențiez este faptul că implicarea partenerilor s-a dovedit a fi un factor cheie pentru succesul operațiunii a fost validat uh, rolul parteneriatului, uh, parteneriatului NATO. La început, uh, alianța s-a adresat tuturor partenerilor pentru a asigura transparența și pentru a da posibilitatea națiunilor care doreau acest lucru să contribuie la operațiuni. Interacțiunea cu partenerii a sporit eficiența NATO în domenii cheie, sprijin politic, conștientizare politică și partajarea informațiilor. Construind pe uh, succesul acesta, Alianța a continuat eforturile de parteneriat. Acest lucru include nu numai cele cinci națiuni de pe acest uh, slide, ci și alte organizații internaționale, cum ar fi Liga Arabă. Acest lucru nu numai că servește scopului de a crește sprijinul politic, ci sporește și interoperabilitatea cu uh, Uh, non-contributori NATO la uh, operațiuni viitoare. Interacțiunea cu forțele maritime și uh, aviație au sporit eficiența NATO. Rolul NATO în susținerea imaginii consolidate în lumea arabă. Plecând de la această ultimă declarație, operațiunea a subliniat faptul că uh, o astfel de abordare este vitală. Entități ca cele menționate anterior au dat dovadă de la bun început de uh, această dorință, ceea ce s-a dovedit a fi benefic în executare și chiar în faza post-operațiuni în care asigurăm uh, date Uh, cu uh, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și cu uh, ONU. Cred că este important să ne reamintim că, spre deosebire de ONU, NATO este o alianță care este alianță militară în primul rând. Nu îi lips- și îi lipsesc instrumentele pe care le are ONU la Uh, dispoziție. Ea poate să aibă această alianță doar uh, dorința de a oferi informațiile necesare NATO și a uh, evidențiat și mai mult această abordare. Suntem cu toții de acord că succesul este cea mai bună strategie de comunicare și să vedem care a fost strategia de comunicare. În primele săptămâni ale operațiunii și datorită faptului că Libia s-a dovedit a fi o criză care se desfășoară rapid într-o situație foarte fluidă pe, la, pe teren, NATO uh, s-a uh, confruntat cu niște neajunsuri care au fost atenuate ulterior. Au fost uh, înglobate o serie de capacități uh, și uh, a fost, necesar de, uh, au fost necesare eforturi pentru ca aceste capacități să fie eficiente. De asemenea, s-a investigat în continuare, s-au investigat următoarele domenii, și anume uh, caracterul proactiv înainte de a prezenta în presă, apoi dacă abordarea eficientă arabă a fost suficientă, Uh, față de ceea ce se prevăzuse înainte de operațiuni. Dacă media ar putea fi ajutată uh, să înțeleagă mai bine mesajele NATO, dacă mesajele pe termen mai lung și uh, abordarea liderilor cheie, dacă este suficientă. Trebuie să se continue eforturile de a se îngloba în uh, fluxul de știri. Și uh, NATO a fost uh, nevoită ca alianță să își creeze un nou brand în mass media. Aș dori să mă refer acum la informațiile, supravegherea Uh, recunoașterea și uh, capacitățile de țintire. Lipsa unor uh, forțe pe teren a rezultat în cerința critică ca NATO să-și construiască și să susțină o cunoștințe pe teatrul de acțiuni, să culeagă informații și să aibă misiuni de recunoaștere. După primele uh, uh, lovituri, uh, forțele uh, pro-Gaddafi și-au modificat uh, uh, acțiunile, au identificat uh, trupele, au angajat mercenari, au folosit vehicule ale civililor, mai ales în zonele urbane. Ne-am bazat pe unele din capacitățile sofisticate Uh, pe care le aveți pe acest slide. O gamă de resurse au fost puse la dispoziție, inclusiv uh, active uh, care pot fi desfășurate și personal implicat în prelucrarea, gestionarea și diseminarea acestor produse. S-a dovedit că aceste știri, informații, supravegheri și recunoașterea ISR Uh, sunt uh, esențiale. Acestea fiind spuse, trebuie să privim în urmă, dar în mod critic. În această operațiune, aliații europeni, Canada și partenerii au pus la dispoziție majoritatea activelor. Totuși, trebuie să recunoaștem că succesul operațiunii a depins de capacitatea unică și esențială ca pe care numai Statele Unite puteau să o ofere. Prin urmare, este vital ca NATO să se asigure că acest tip de capacități sunt disponibile pe scară mai largă uh, în alianță. inabilitatea de a detecta uh, capacități ISR în viitor ar avea uh, un efect negativ pe uh, întreg uh, planul operațiunilor și ar uh, slăbi posibilitatea noastră de a acționa. Capacitatea de a menține o imagine de ansamblu de comandă ar fi benefică misiunilor. Identificarea pozitivă, prioritizarea și evaluarea uh, daunelor, prejudiciilor aduse uh, de lupte sunt esențiale. Este esențial, mai ales atunci când uh, e vorba de ținte care sunt sensibile din punct de vedere al timpului. Lipsa unui personal calificat și o arhitectură de punere în comun a informațiilor pot să aibă și ele efecte nedorite aliații, mai ales în Europa, ar trebui să se axeze, să se concentreze pe investiții în aceste domenii, în capacități vitale, așa cum ar fi stocuri de muniții teleghidate de mare precizie, dacă vrem să evităm situațiile din trecut. Trebuie să vedem cum se pot uh, îmbunătăți capacitățile similar pentru a susține astfel de operațiuni în viitor. În acest context, supravegherea pe teren a NATO ar putea să fie importantă atât din punct de vedere al disponibilității capacităților și eficienței acestora. Solution to the problem would be indeed o bună soluție ar fi într-adevăr o abordare de tip smart defense asigura mai multă securitate cu mai puțin bani. Totodată, să fim mai flexibili. Trebuie să ne prioritizăm obiectivele, în special în domenii unde putem aduce valoare adăugată și să căutăm soluții multinaționale, nu doar pentru achiziții publice, ci și pentru formare. Uh, în cele din urmă, aș dori să mă refer la daunele colaterale minime constrângele politice uh, pe care le-am știut de la bun început, așteptările zero um, victime civile, ne-au pus în față noi provocări în ce privește uh, selectarea țintelor terestre. În ciuda utilizării um, muniție ghidată de mare precizie, succesul NATO trebuie atribuit și procesul lui de țintire extrem de meticulos, care a fost urmărit în toate fazele de planificare și execuție. Prudența în țintire a fost vizibilă la absolut toate nivelurile, strategic, operațional și tactic. Ghidarea strictă a fost uh, urmărită cu mare minuție în procesul decizional, până când efectul dorit a fost obținut. Chiar dacă um, peste 11.000 de lovituri și 7500 de uh, arme uh, aer-suprafață au fost lansate. Toate au fost țintite foarte precis, așa încât daunele colaterale au fost menținute la minim au fost țintite mai degrabă zone din clădiri decât clădiri întregi. Muniția de talie medie a fost preferată și parametrii au fost uh, modificați tocmai pentru a păstra radiația exploziei la un minim. NATO a făcut tot ce a fost uman și tehnic posibil pentru a minimiza daunele colaterale, care, firește, într-o operațiune militară complexă nu pot fi aduse chiar la zero. Confirmând cele spuse deja, doresc să mă refer la concluziile raportului recent al unei anchete privitor la Libia de către Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU. Se spune aici că NATO a dus o campanie deosebit de precisă, cu determinare, tocmai pentru a evita victimele civile. Obiectivele NATO de a lua toate precauțiile necesare pentru a evita victimele uh, civile. Am uh, vorbit în special despre ce am învățat din operațiunea OPE și care au fost lecțiile pentru viitor. Însă, în propria mea concluzie, aș dori să dezvolt ideea de oportunități deschise pentru NATO și comunitatea internațională. Deși operațiunea s-a încheiat, NATO continuă faza postoperațională, ceea ce înseamnă inclusiv procesarea tuturor acestor uh, lecții învățate și asistarea poporului libian, precum și a comunității internaționale, în realizarea unei tranziții ușoare. NATO a luat ca atare inițiativa de a integra Libia în dialogul mediteranean, și, în plus, conlucrează cu comunitatea internațională. NATO a răspuns într-o manieră transparentă la toate întrebările venite din partea organizațiilor internaționale, inclusiv din partea mass media. Deseori, informații uh, securizate au fost declasificate pentru a putea fi date publicității. E vorba despre rapoarte privitoare la incidentele de derulate în Libia. Consultările continuă în ce privește securitatea în Libia și în regiunea vecină. Încercăm să răspundem la întrebarea cum putem ajuta popoarele din jurul Mediteranei, nu exclusiv Libia. NATO își continuă misiunea de a susține Uniunea Africană și uh, păstrează în stand-by forțe la dispoziția acestei regiuni. Așa cum am menționat deja, operațiunea ne-a permis să învățăm o serie de lecții și să le aplicăm. E nevoie de un răspuns flexibil, de capacități militare de spectru larg și de a implica persoane uh, cu competențe specifice lecțiile eh, din operațiunea UP au, vor fi puse în aplicare în implementarea noii structuri de comandă a NATO, ținând seama în special de capacitatea de desfășurare, de educație și formare a personalului, susținându-ne de asemenea de capacități ameliorate, în special în domeniul ISR, așa cum am mai spus. Conchid astfel uh, scurta mea prezentare și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru absolut orice întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Écoutez, merci. Mulțumesc, spune președintele. Fără a intra eu însumi în detalii, în primul rând pentru că nu este posibil, nu suntem niciunul dintre noi specialiști în domeniul capacităților militare prezentate. Ținând totuși seama de capacitățile de tip ISR despre care ați vorbit în detaliu sunt capacitățile critice, decisive. Acestea sunt de surginte americană și că fără acestea nu ar fi fost posibil ca operația să, operațiunea să se deruleze. Puteți să ne dați detalii suplimentare? Care este legătura lipsă în termen de capacitate europeană și a națiunilor europene, nu doar a Uniunii Europene, ci capacitățile țărilor europene în acest proces de targeting, de țintire. Mm, aș dori de asemenea, dacă se poate, să reveniți asupra aspectelor ce țin de daunele colaterale potrivit uh, formulării standard. Ați subliniat că acestea au fost menținute la un nivel minim dar care este procesul intern, instrumentele de care dispune NATO, dincolo de rapoartele altor organizații internaționale, sigur ați citat o seamă dintre acestea, care ar fi instrumentele interne ale NATO pentru a evalua atât în faza operațională cât și în faza postoperațională pentru a evalua cât mai precis acuratețea uh, evaluare țintii. Iată care erau uh, cele două puncte pe care eu aș dori să le dezvoltați. O serie de colegi s-au înscris deja la cuvânt. Domnul Kermen mai întâi. Mr. thank you very much, General. Mulțumesc. Report. Mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru acest raport. Înțelegem că acest este un caz uh, unic în care membrii europeni ai NATO au preluat conducerea și au condus cu succes această operațiune până la sfârșitul ei. Totuși, ați spus pe bună dreptate faptul că succesul a depins de capacitățile uh, oferite de Statele Unite. Și întrebarea mea, mă îngrijorează lipsa posibilă de resurse NATO pentru operațiunile viitoare, pentru că dacă ne imaginăm că aceste operațiuni ar fi fost întârziate cu câtva timp, poate cu jumătate de ani, care ar fi fost atunci imaginea? În viitor, dacă NATO va avea de desfășurat astfel de operațiuni, să zicem două sau trei în același timp, ar fi oare practic posibil să reacționăm la asemenea provocări? Și apoi mai este și problema contribuției unor state membre NATO. S-a menționat faptul că Danemarca, Norvegia și Belgia au uh, contribuit uh, cu avioane uh, în mod semnificativ, în vreme ce contribuția altora a fost mai modestă. Care este valoarea dumneavoastră uh, pentru a îmbunătăți lucrurile în viitor? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gomez. Mulțumesc, domnule general, și mulțumesc uh, Alianței NATO vreau să spun mulțumesc NATO pentru ceea ce ați făcut uh, în uh, Libia. Fiind raportor uh, pentru Parlament, pentru Libia, am fost acolo de mai multe ori și am fost recent acolo împreună cu președintele subcomisiei noastre și am urmărit evoluțiile din Libia. Cred într-adevăr că a fost o operațiune extrem de importantă. Într-adevăr, uh, am salvat vieți acolo și am uh, făcut ca situația să fie alta. Acesta este exact tipul de operațiune cu daune colaterale minime care îndeplinește obiectivele uh, cererii uh, făcute de uh, Consiliul de Securitate ONU pentru a proteja, a proteja populația. Și m-am întors de curând din Rusia, am urmărit emisiunile uh, televiziunilor locale și am văzut uh, propaganda înșelătoare în care se spune că daunele colaterale au fost uriașe și știu că nu este așa, uh, că au fost în permanență în legătură cu libienii și nu a fost așa. Și, de asemenea, s-a pretins că este o, a fost o operațiune pentru schimbarea regimului și nu a fost așa, ci a fost o operațiune determinată de responsabilitatea de a proteja populația. A fost clar de la bun început că regimul Gaddafi era cel mai apric dușman al propriului popor. Lăsăm la o parte ce au făcut decenii de-a rândul uh, și europenii au închis uh, ochii și vorbim uh, despre Lockerbie, despre uh, discoteca din Berlin, au fost încălcări ale drepturilor omului pe care regimul Gaddafi le-a făcut împotriva propriului popor, dar atunci când uh, a început revolta, Gaddafi însuși a promis poporului din Libia că va merge în fiecare colțișor și va anihila uh, orice dușman al uh, Libiei. Nu acesta a fost obiectivul operațiunii. Uh, însă era inevitabil să existe și daune. Trebuie să spun că acest lucru a fost posibil și grație luptei desfășurate de poporul libian Uh, desigur, libienii au fost cei care au luptat în acest război pe lângă forțele NATO. Am fost uh, în Benghazi, am fost uh, în teatrul de operațiuni, am văzut cum se transmitau informațiile, informații în legătură cu convoaiele care treceau și unde să se lanseze bombele erau uh, cu uh, telefoanele în mână, primeau informații de la oameni simpli și după aceea transmiteau aceste informații uh, structurilor NATO. Am dorit să spun acest lucru pentru că, într-adevăr, consider că a fost o operațiune extraordinară. Îmi pare rău însă că nu a fost o operațiune a CSTP și nu a putut să fie uh, o astfel de operațiune pentru că nu toate statele membre au fost de acord. Nu au fost toate de acord cu lansarea operațiunii, au existat divergențe. Un stat foarte important, uh, Germania, s-a abținut uh, de la uh, votarea rezoluției în Consiliul de Securitate și a spune că acest lucru este rușinos. Chiar dacă am fi uh, dorit să realizăm această uh, operațiune în cadrul CSTP, n-am fi putut pentru că o serie de capacități uh, militare nu există în Europa. Și acest lucru este important, uh, mă bucur că ne-a spus acest lucru, sunt de acord cu cele spuse. Sunt capacități care nu pot fi obținute peste noapte, e vorba de investiție, e vorba de uh, formare, însă foarte bine că ați deschis această discuție, avem nevoie de astfel de capacități. Uh, dacă politica comună europeană de securitate uh, există, nu înseamnă că avem și capacitățile uh, necesare. Aș dori să vă întreb dacă credeți că, având în vedere uh, sarcinile sau ceea ce cere Libia Uniunii Europene uh, cu implicații în domeniul securității și apărării, dar nu anumai securitatea și apărarea Libiei, ci și a noastră și securitatea frontierelor. Nu este vorba numai de securitatea lor, ci este vorba și de securitatea uh, noastră. Vreau să vă întreb dacă aceste capacități care ne lipsesc uh, pot fi obținute sau nu. Care este valoarea dumneavoastră? Vă mulțumesc. Madame... Mulțumesc, doamna Neiț. General, euh, je voudrais commencer par vous remercier. Domnule general, aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru expunerea pe care ne-ați făcut-o. Eu uh, nu sunt o expertă în ceea ce privește situația din Libia, dar cred că doamna Gomez a compensat pentru tot restul comisiei noastre, <laughs> lucru care este foarte bun. Întrebarea mea este mai specifică. Ați menționat, ați folosit practic în uh, primul sau al doilea slide adjectivul exclusiv pe lângă media, pentru că, pe lângă termenul media, și ați sugerat existența unor relații exclusive între operațiune și media. Oare am înțeles eu greșit? Am înțeles bine? Ce înseamnă aceasta? Mm, putem să facem comparație cu embedded journalists memoria mea nu este foarte bună întotdeauna. Ați putea să reveniți cu niște detalii în legătură cu aceasta? Mulțumesc, domnul Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule general, pentru o operațiune foarte reușită. Doream să știu cât de utilă a fost desfășurarea avioanelor uh, de tip cargo. Cred că jumătate jumătate din atacurile franceze au zburat de pe Charles de Gaulle și restul s-a făcut cu elicoptere. NATO are suficiente uh, capacități de transportoare uh, pentru avioane? Iată întrebarea mea. Mulțumesc. Madame Luzing. Ja, vielen Dank. Ähm, ich muss sagen, Ausführungen, auch von den Ausführungen. Mulțumesc. Trebuie să spun că ceea ce s-a spus, inclusiv uh, cele spuse de colegii mei, mi se par a nu fi total de înțeles. Ați vorbit de daune colaterale. Au fost 30.000 uh, de oameni uciși. Asta este cifra uh, oficială. Alții au vorbit de 14.000. Alții vorbesc de 40.000. Asta reprezintă daune minime colaterale? și cu țintele uh, precise. Cum a fost posibil? E vorba de 14.000 sau de 11.000 de victime ale acestor uh, atacuri cu țintă precisă. Această operațiune a fost, uh, se pare, un uh, succes răsunător. Dar uh, unii susțin ceea ce s-a spus în Rusia, că obiectivul a fost doar schimbarea regimului de asemenea, și uh, așa din câte am auzit de la Organizația Unității Africane, se pare că cei din Africa de Sud uh, au emis păreri similare. Operațiunea nu poate fi uh, clasificată ca o operațiune de protejare a populației cu atâtea victime. Deci, care este valoarea dumneavoastră? Și dacă există învățăminte de tras din această operațiune pentru viitor, ce învățăminte putem uh, să tragem dacă spuneți că totul a fost un succes și totul a fost foarte bine? Apoi, zonele de interdicție aeriană. pot fi considerate a fi legitime în apărarea populației? Acest tip de protecție îl avem în vedere prin uh, zone de interdicție aeriană. Situația actuală din Libia face parte din acest succes pentru că ceea ce se întâmplă acolo ne îngrijorează foarte tare. Aș dori să întreb dacă aceste misiuni, dacă această operațiune poate fi într-adevăr considerată un succes. Aș dori de asemenea să dați o definiție mai precisă a acestui termen, mai ales că s-a vorbit de o schimbare de regim. Uh, thank you, General, very much. Domnule Copa, mulțumesc, domnule general. Întâi de toate, Doresc să mă alătur colegilor mei. Ana Gomes a spus că a fost o operațiune încurunată de succes, dar a fost un eșec la uh, nivelul CSDP. Cred că am pierdut o bătălie în efortul nostru de a crea o prezență europeană mai puternică într-o astfel de situație. Prima mea întrebare se referă la gradul de împărțire a uh, sarcinii. Uh, Multe voci au spus că aliații europeni nu au contribuit în mod echitabil fiecare la capacitățile alianței. Știm că intervenția uh, în Libia a depins în mare măsură de aceste capacități critice oferite de Statele Unite ale Americii. Desigur, Uh, demersul politic a aparținut Europei, dar aș dori să dezvoltați puțin acest aspect. A doua mea întrebare se referă la ce învățăminte se pot trage din situația curentă din Libia, care este efortul de stabilizare după intervenție, care sunt planurile post-conflict pentru Libia. Și cea de-a treia întrebare este care e gradul de interoperabilitate cu state terțe, cum este cazul Qatarului, care a jucat un rol important pe durata intervenției. Un ultim comentariu. Chiar astăzi citeam un raport al Amnesty International vizând nevoia de investigare a morților civile în Libia. Se pare că foarte mulți civili au fost uciși sau uh, răniți și că nu există nici un tip de compensație pentru aceștia. Mulțumesc. Domnul Zemke, spune domnul președinte. Aș dori să mulțumesc domnului general pentru toate informațiile furnizate. Sunteți general și nu un om politic. Iată de ce doresc să vă adresez câteva întrebări de ordin militar. Cred că, din punct de vedere militar, această operațiune, într-adevăr, este un mare succes. operațiune a fost pregătită și lansată în termen scurt, s-a și încheiat destul de rapid. Aș avea totuși câteva întrebări de detaliu, întrebări specifice. NATO au controlat rapid spațiul aerian. Deci, uh, succesul a fost rapid, mai ales dacă e să comparăm cu ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă în Balcani. Întrebarea mea este de ce s-a petrecut așa? Libia era o țară cu avioane moderne, un stat cu un sistem de apărare aerian bine pus la punct și totuși s-a dovedit, din fericire pentru noi, că aceste capacități libiene au fost ineficace. Dacă nu mă înșel, NATO nu a pierdut niciun avion în aceste operațiuni. Ceea ce înseamnă într-adevăr un foarte mare succes în termen de dominație aeriană și așa încep lucrurile. De ce credeți oare că am reușit să cucerim spațiul aerian atât de rapid? A doua întrebare. Ați spus în prezentarea dumneavoastră că pentru acest proces de targeting, de țintire, s-au utilizat uh, multe tipuri de muniție aer-pământ. Uh, Rachete aer-sol. Mă întreb atunci de ce uh, s-au distrus atât de multe obiective. Era vorba de avioane cu echipe de intervenție sau nu? Care sunt proporțiile între avioanele echipate cu personal și cele care nu aveau echipe de intervenție. Cea de-a treia întrebare a mea se referă la faptul că a fost o operațiune NATO, dar NATO, la rândul său, a fost salvat de o serie de alte țări. Și aș dori să cunosc parametrii tehnici ai acestei cooperări internaționale. Știu, de exemplu, că la început au existat probleme cu avioanele suedeze, deoarece Suedia a uh, oferit alianței uh, aceste avioane, dar au existat probleme de ordin tehnic. Bună oară, carburanții utilizați de avioanele suedeze nu corespundeau cu cei ai NATO. Obiectivul nostru este de a include și alte țări în eventualele uh, operațiuni viitoare. Pe baza lecțiilor învățate în ce privește Libia, se iau deja decizii pentru viitor? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule general, ați primit multe întrebări. Aveți cuvântul pentru a răspunde. Merci, monsieur le président. Effectivement. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu primele două întrebări și apoi asta, acestea îmi vor permite să mm, răspund și la următoarele. Pentru a reveni la capacitățile americane desfășurate în această operațiune, Există, întâi de toate, un aspect mediu. Platformele de informare și supraveghere, în special dronele, acele aeronave fără pilot, constituie într-adevăr un deficit de capacitate din partea statelor europene. Și aceste echipamente au fost furnizate într-adevăr de uh, forțele militare americane pe durata întregii operațiuni. Acesta este un element concret al dezechilibrului de capacitate între cele două maluri ale Atlanticului. Aș mai spune că a fost uh, în mod esențial acesta, pentru că Statele Unite au putut desfășura um, arme de tip uh, HAWAC nu doar în ce privește traficul aerian, ci și în scopul uh, informării, obținerii de informații. sunt uh, aparate pe care noi le utilizăm și în Afganistan. Dronele limpede uh, proveneau din uh, Statele Unite și sunt un element esențial al acestor platforme ISR. Apare și elementul de procesare a informațiilor și ca atare e vorba și de personal calificat care tratează, procesează aceste informații și aici apare, vă dați seama, o problemă de competență de personal suficient format în procesarea informațiilor. Odată în plus, americanii au contribuit prin uh, forța lor în termen de personal calificat și ne-au alimentat pe noi cu informații gata procesate. Pot să precizez pentru că, că în ceea ce privește informațiile, toate canalele naționale sunt uh, în activitate și pot pentru, comand- pentru comandamentul operației să facă acest lucru. Al treilea punct care mi se pare esențial este legat de procesul de țintire, de targeting. Și în acest domeniu este vorba despre competențe foarte precise, de un antrenament foarte precis, care presupune un volum de personal suficient pentru a putea fi uh, disponibil 24 de ore din 24. Este obligatoriu să constatăm faptul că forța de țintire a americanilor este suficient, este uh, mai mare decât a noastră și necesară pentru a compensa deficitul nostru în acest domeniu. Cam acestea ar fi cele trei puncte care mie mi se par esențiale în acest domeniu. Dați-mi voie să verific dacă nu cumva aș putea să leg aceste s-a spus? Nu, nu. În ceea ce privește daunele colaterale, care sunt instrumentele aflate la dispoziția noastră pentru punerea în aplicare a procedurii. Mai întâi vorbim despre o procedură, într-adevăr, și rigoarea de aplicare a procedurii este importantă. Legile pe care le facem uh, Um, în ceea ce privește restricțiile de țintire sau de lovire și de natura obiectivelor, toate aceste aspecte sunt puse în aplicare și din start orientează sau canalizează de la un nivel uh, înalt, nivel politic, până la pilotul care se află în căringa avionului său în așa fel se determină toate lucrurile. Deci rigoarea, disciplina acestei proceduri este necesară și permite direcționarea, canalizarea, respectiv reducerea la minim a pagubelor colaterale. Este deci o problemă de procedură, de antrenament pentru piloții noștri mai întâi, pentru că pentru piloții noștri această operațiune necesită o înțelegere a situației în termen extrem de scurt. Puteți să vă imaginați acest lucru pentru ca să nu lanseze bombele atunci când ele nu sunt necesare. Și acest lucru a fost necesar în foarte multe ocazii. Al doilea punct. Avem nevoie de tehnologie. Am vorbit deja despre acest lucru, de muniție teleghidată, laser și toată muniția care a fost uh, folosită pe cale aeriană a fost de acest tip. Ea ne oferă precizia necesară pentru a rămâne într-o rază de acțiune care se impune, într-o rază în care uh, nu uh, vom depăși un anumit uh, cerc, un anumit, o anumită suprafață. În funcție de natura obiectivului, ne adaptăm uh, dar utilizăm uh, mereu acest model de muniție și de aceea pot să fac următorul comentariu. Este important să avem această muniție în cantitate suficientă pentru ca să nu cumva să rămânem fără astfel de muniție în timpul operațiunii. Deci trebuie să fim alimentați, aprovizionați pe durata întregii operațiuni cu astfel de muniție. Procedurile înainte, în timpul, dar și după operațiune, pentru că mi-a spus uh, această întrebare, după, prin mijloacele electronice care se află la bordul avionului, pentru că avioanele sunt principalele elemente care vor face Battle Damage Assessment, adică evaluarea uh, lovitu- de după uh, loviturile aeriene cu precizia de care este nevoie, pentru că lovitura este filmată, uh, și, evident, uh, filmul este vizualizat la întoarcerea avionului și se va evalua lovitura respectivă. Nu există, practic, o evaluare mai bună a unei daune decât uh, la fața locului și este clar că faptul că nu putem să desfășurăm personal pe teren reprezintă o constrângere. A trebuit să ne obișnim cu acest lucru. Mijloace de înlocuire pentru a face față acestei constrângeri au fost necesare și a trebuit să fim extrem de prudenți uh, cu ocazia lansărilor, pentru ca să nu avem uh, incertitudini în legătură cu obiectivele asupra cărora urma să lansăm uh, muniția. În ceea ce privește instrumentele, domnule președinte, pentru că ați vorbit despre ele, cred că în termen de capacități există muniții care ne sunt extrem de utile. Putem vorbi de asemenea despre calitatea aeronavelor care um, permit o mai bună precizie a loviturilor și o evaluare post-lovitură. Dar punctul esențial pe mine, pentru mine este rigoarea procedurii, regulile de angajare, uh, și calitatea antrenamentului piloților noștri. Majoritatea piloților NATO pot uh, să uh, servească drept piloți pentru Uniunea Europeană. Ei sunt, deci, niște, uh, pot fi considerați gaj de calitate. În ceea ce privește pagubele colaterale, au fost uh, atât întrebări cât și comentarii. Eu uh, voi rămâne la domeniul militar, mă voi limita la acesta, nu risc să intru în domeniul politic în ceea ce privește operațiunea noastră. Vă confirm și reafirm faptul că pagubele colaterale au fost extrem de limitate în Libia. Vă rog să mm, citiți raportul Națiunilor Unite în legătură cu această problemă, chiar și raportul Amnesty International. Numărul de victime a fost extrem, extrem de redus și nu pot decât să vă cer încă o dată să lecturați aceste documente care, din punct de vedere al NATO, sunt considerate uh, Uh, foarte bine făcute. În ceea ce privește capacitățile și viitorul, dacă NATO va putea face față în termen de capacități E bine, nu prea văd care este motivația acestei întrebări. Întrucât pentru mine, nivelul ambițiilor NATO rămâne același, adică cel care a fost uh, reafirmat la Lisabona. Este vorba de uh, o posibilitate de incitare a, unor, a unei schimbări, declarațiile care au fost făcute de cealaltă parte a Atlanticului, o reorientare strategică a Statelor Unite ale Americii. Însă această reorientare strategică nu înseamnă că va lăsa deoparte continentul european. Dacă ar trebui să ne lansăm într-o operațiune de tip Unified Protector în lunile care urmează, în ceea ce mă privește, eu cred că lucrurile s-ar petrece exact la fel ca în Libia. În orice caz, am avea aceeași factor de succes și am constata exact aceleași puncte slabe. Dacă lucrurile s-ar întâmpla anul viitor, cred că poate ar fi puțin mai bine, lucrurile s-ar întâmpla mai bine, pentru că anul viitor uh, vom fi realizat reforma structurii noastre de comandă, care ia în considerare anumite lecții trase după războiul din Libia, mai ales în ceea ce privește lanțul comenzilor pentru loviturile aeriene. Cred că vom fi mai bine plasați în termen de comandă și control, vom uh, asuma mai bine responsabilitățile unei operațiuni de acest tip. În ceea ce privește UP-ul, balanța Europa-Statele Unite, Natura acestora este diferită, însă există un echilibru totuși. Cum am spus deja, aportul Statelor Unite a fost uh, clar important în uh, domeniul ISR. În schimb, europenii au fost extrem de prezenți în cadrul operațiunii propriu-zise în ceea ce privește loviturile, mai ales, dar și în ceea ce privește dinamica operațiunii însăși. O, europenii au fost cei care au uh, fost adevărații actori care au făcut ca lucrurile să evolueze, să progreseze. Un exemplu, printre multe altele, introducerea capacității uh, de tip uh, elicoptere în această operațiune. A fost uh, voința afirmată a statelor uh, Uniunii Europene de a face apel la elicoptere. Ele au fost extrem de mult folosite în această operațiune. În ceea ce privește informațiile și țintirea, americanii au avut o contribuție majoră și insist asupra acestui termen majoră pentru că și națiunile europene au contribuit la rândul lor Însă, în ceea ce privește folosirea forței și conducerea operațiunilor, cred că aportul european-american a fost determinant. Sur le déploiement, alors la capacité. În ceea ce privește desfășurarea și capacitatea de portavioane, Am uh, un răspuns uh, destul de complicat, însă în ceea ce privește operațiunea Unified Protector, portavionul se numea Sicilia. Sau Creta. Da, foarte stabil. Și uh, se pot uh, desfășura un număr mare de aeronave. Este vorba de o piruetă fără a fi propriu zis același lucru, pentru că majoritatea aeronavelor uh, europene erau în Grecia sau în Italia și aș putea să spun, dat fiindcă ați uh, făcut uh, trimitere la Charles de Gaulle, Charles de Gaulle a fost și a rămas sub comanda națională. N-a fost uh, niciodată uh, sub comanda NATO. Imediat după decolarea avioanelor și uh, elicopterelor, aeronavele uh, treceau uh, în uh, competența uh, uh, NATO. Deci, portavionul NATO constituia uh, baza militară furnizată de Italia și de Grecia. învățămintele pentru viitor. Dacă am înțeles uh, bine întrebarea, situația uh, din uh, Libia post-operațiuni, ea ține de responsabilitatea comunității internaționale și de libieni. Suntem în mod clar pe un teren net politic problema capacităților ce ar trebui desfășurate care să permită îndeplinirea misiunilor de control al frontierelor? E bine, în acest caz aveți nevoie de ISR. Puteți să desfășurați personal pe teren, însă este nevoie de sisteme care să permită supravegherea miilor de kilometri de frontieră care separă Libia de vecinii săi în uh, zone deosebit de instabile. Deci modalitățile de supraveghere, uh, de recunoaștere uh, ar trebui să fie foarte numeroasă. Deci, după părerea mea, trebuie să ne axăm pe zonele mai sensibile, problematica este aceeași și cu vecinii din jurul Libiei. S-a vorbit despre interoperabilitate. Interoperabilitate cu Qatarul sau chiar cu alte țări? Nu am uh, primit informații uh, legate uh, de suedezi care și-au făcut bine treaba Uh, lipsa de carburant. Nu am informații în acest lucru care să fie afectat interoperabilitatea. Aceasta face parte din obiectivele care uh, țin de uh, Comitetul de Logistică al NATO în ceea ce privește carburanții. Cu Qatarul, Emiratele Arabe Unite, există deja un avantaj și anume dispun de materiale fie europene, fie americane și în majoritate au o formare în instituțiile uh, de învățământ uh, din America sau din Europa. Ceea ce este interesant uh, pentru aceste țări, un prim aspect, un al doilea punct, pentru a îmbunătăți în continuare eficiența integrării lor rapide în dispozitiv, au fost, între ghilimele, sponsorizate de națiuni. Qatarul a fost sponsorizat de Franța, Emiratele Arabe de Statele Unite, deci parteneri cu care au mai mult uh, în comun decât cu alianța NATO în sine. Și acest lucru s-a desfășurat în mod uh, corect. Sigur, mai rămâne încă mult de făcut în acest domeniu, trebuie să mai realizăm uh, progrese, mai ales în includerea lor în exercițiile NATO pentru a avea un câștig în interoperabilitate cu țări care pot să fie viitori parteneri în operațiunile viitoare. problema uh, compensării. Și pentru mine e o chestiune de ordin politic. Din câte știu, aceasta este abordată sau este responsabilitatea autorităților libiene, nu pot să vă spun mai mult. Pot să vă dau exemplu cu ceea ce se întâmplă în Afganistan, pentru că și acolo avem această problematică. Acolo fiecare națiune aplică propriile reguli în ceea ce privește compensarea uh, daunelor colaterale. Iar la nivelul comandamentului NATO uh, în Afganistan, uh, comandamentul îndeamnă ca țările să instituie sisteme de despăgubire, de compensare a familiilor. De ce o cucerire atât de rapidă a spațiului aerian? E bine, în primul rând, cred că forțele aeriene ale lui Gaddafi nu erau atât de bine pregătite cum ne-am fi gândit și existau și probleme legate de întreținerea unei părți a flotei aeriene. Nu pot să vă spun mai mult, însă operațiunea Odisedan care a precedat uh, Unified Protector a înlăturat uh, multe din capacitățile de uh, apărare antiaeriană libiană și pentru că avioanele NATO au făcut o treabă bună și acest lucru a avut uh, un uh, efect uh, descurajator. Sunt cei trei factori care explică uh, această zonă de interdicție sau de excludere aeriană. Uh, în cazul dronelor, uh, acestea Uh, sunt fără pilot, nu au făcut raiduri, ci au cules doar informații. Asta a fost uh, menirea lor. Interoperabilitatea în viitor, cred că am răspuns deja. Există voința reală uh, în cadrul NATO de a insista asupra acestui element, acestui aspect de interoperabilitate cu un proiect numit Connected Forces Initiative și aici uh, un aspect important uh, este interoperabilitatea, nu numai în rândul aliaților, dar și cu partenerii. Așadar, Libia a fost uh, uh un punct important de recunoaștere a gradului de interoperabilitate uh, și uh, a fost și un jalon pentru a recunoaște că mai este încă mult de făcut pentru a se ajunge la această interoperabilitate. Și aș încheia cu problema legată de media și exclusiv. Nu trebuie uh, să ne înșelăm cu acest termen. Uh, sau să-l înțelegem în sens invers, și anume greutatea, dificultatea NATO pentru a uh, dedica o parte a personalului care să aibă să fie interfața uh, cu uh, media. Pentru că NATO s-a confruntat cu un deficit de specialiști în comunicare uh, Lucrurile nu se petreceau în mare parte la uh, uh, Bruxelles, ci la NAP, unde se afla comandamentul operațiunii, iar acolo trebuiau făcute comunicatele de presă, trebuiau elaborate și trebuia să se răspundă la întrebări. Uh, deci nu se desfășura la Bruxelles uh, comunicarea cu mass media și uh, a fost uh, nevoie de Uh, comunicarea cu uh, reprezentanții presei și, așa cum v-am spus, acest lucru s-a desfășurat preponderent la Napoli. Mulțumesc, domnule general, spune președintele. Este un exercițiu mai degrabă delicat și vă mulțumim uh, că ați făcut acest uh, raționament în fața noastră, pentru că de multe ori limita între ceea ce se poate comunica și nu este destul de uh, delicată. Înțelegem că trebuie să rămâneți în cadrul informațiilor pe care le puteți face publice dacă puteți să vorbiți uh, uh, despre acest uh, lanț al comandamentului, plecând de la navă până la comandant, ați vorbit de importanța acestor verigi, care sunt relele, verigile în, această, în acest lanț de comandă. Vreau să vă întreb dacă uneori acest uh, lanț nu este prea lung, pentru că am auzit militar spunând că între 19 și 31, când eram într-un uh, operațiune ad hoc uh, cu un comandament la fața locului, aveam o capacitate de acțiune și de reacție foarte rapidă după ce au fost introduse în acest introduse uh, alte centre, cum ar fi Izmirul, în acest uh, lanț, lucrurile s-au complicat uh, puțin. Astea sunt precizările pe care aș vrea să mi le dați în limita posibilului și informațiilor. Doamna Cronberg dorește să intervină și doamna Gomez. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că intervenția în Libia este una foarte interesantă pentru că expune diferențele de capacitate între Statele Unite și Europa, dar una dintre întrebările referitoare la politica comună de apărare a Uniunii Europene este principiul pooling and sharing. Vorbim foarte mult despre acesta și credem că ar putea rezolva multe din problemele economice ale statelor noastre Vedeți acest principiu ca pe o parte a soluției la acest deficit de capacitate? Și atunci operațiunea din Libia oferă într-adevăr niște lecții, niște exemple de încrederea de care este nevoie atunci când e să aplicăm principiul pooling și sharing. E un exemplu concret de lipsă de încredere sau mai degrabă de încredere acordată așa cum reiese din operațiunea în Libia. Mulțumesc. I would like just to uh, make... Doamna Gomes, doresc să fac un comentariu la ce a spus doamna Lăzin. Câți oameni au fost uciși? 13.000 sau 40.000? Trebuie să vă spun că nu doresc să devalorizez aceste cifre. Mă tem ca nu cumva numărul, să fie, cifra să fie încă și mai mare. Dar mă întreb, dacă nu se va da vina pe NATO, pentru că acesta este rezultatul uh, intervenției. Dacă mergeți la Mizurata, veți vedea că ce s-a distrus în centrul uh, orașului uh, a fost distrus de trupele lui Gaddafi, uh, precum și răspunsul unei, uh, unor trupe libiene neantrenate și neechipate, care au luptat cu ce aveau la îndemână pentru a combate regimul. Nu uh, contest cifra uh, celor morți și mai ales celor răniți, însă, așa cum a spus și domnul general, dacă e să privim la raportul Națiunilor Unite, precum și la uh, recentul comunicat al Amnesty International se vorbește de 53 de persoane identificate drept victime ale operațiunii NATO. Acest lucru este uimitor pentru mine. Și e motivul, cred eu, pentru care libienii înși sunt foarte recunoscători pentru această operațiune NATO. Spun adevărul. N-aș spune acestea dacă nu aș avea aceste informații chiar direct de la libieni. Întrebarea mea către domnul general este următoarea. urmare a războiului au existat o serie de echipamente ale uh, regimului Gaddafi care uh, au fost capturate, în special arme chimice care au dispărut în natură, oarecum. În recenta noastră misiune în Libia am auzit că s-au făcut pași importanți pentru a uh, identifica uh, locul în care au fost depozitate aceste arme chimice și s-au uh, identificat și aceste circuite. A participat și NATO în acest efort sau este vorba despre um, state membre, fie ale UE, fie ale NATO, care au susținut uh, libienii în acest efort, dat fiindcă ei și nu au asemenea capacități. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Tanac. Mulțumesc, domnule președinte. Ana Gomez a vorbit despre victime, despre cifrele 30 de mii, 40 de mii sau oricare ar fi acestea. Aceste victime au fost victime ale regimului Gaddafi. Însă mă întreb câți dintre aceștia erau libieni și câți dintre ei erau mercenari. Pentru că am auzit diverse rapoarte asupra sutelor de eh, mercenari sau a sutelor de, zecilor de mii de mercenari care au luptat acolo și tind să cred că mai degrabă vorba despre aceștia decât despre libieni victime. Uh, Acum că lucrurile s-au mai liniștit după conflict, mă întreb câți mercenari exact au fost uh, implicați, câți au fost arestați uh, și uh, închiși, câți vor fi supuși unor procese sau câți au putut scăpa. Uh, E însă un conflict uimitor, pentru că nu a existat uh, nici uh, o victimă din partea NATO, n-a fost nici măcar un accident. Uh, Aș dori să-mi confirmați acest lucru. O altă întrebare se referă la finanțarea uh, pe care Qatarul a oferit-o în armării Libiei. Există rapoarte neliniștitoare. Mm, există riscul ca unii, unele grupuri islamiste să fi fost înarmate în acest mod, uh, inclusiv Al-Qaeda cu ramificațiile sale din Sahel și Maghreb. Aveți uh, uh, informații în acest sens pentru că ar constitui o amenințare uh, pentru întreaga regiune? Este o amenințare reală aceea a familiei extinse ale lui Gaddafi care rămâne în regiune? Credeți că trebuie să luăm în serios această eventuală amenințare a potențialilor uh, urmași ai lui Gaddafi? Mulțumesc. Domnule general, aveți cuvântul în marginea acestor ultime întrebări. Je vais commencer par la, par la chaîne de commandement OTAN. Voi începe cu lanțul comenzii NATO. În ceea ce privește acest element, trebuie să distingem mașinăria militară pe de o parte și mecanismul politico-militar de cealaltă parte. Deci, elementele de la Bruxelles, politic, elementul politico-militar, aici se ia decizia politică în cadrul Consiliului NATO, sfătuit de consiliile militare care sunt cenzorii, practic, cererilor sau ordinelor pe care nivelul militar strategic situat la Mons va da eșeloanelor următoare. Înainte ca nivelul strategic să dea un ordin, acest ordin va trebui să străbată uh, tot lanțul comitetului militar care va emite un aviz militar pentru organismul politic al Consiliului și doar atunci când Consiliul și-a dat acordul, ordinul poate fi transmis și pus în execuție în diferitele um, eșaloane. Care sunt acestea? Când vorbim despre nivelul strategic, știm că este în general marele comandament al operațiunii, uh, Apoi avem nivelul operațional sau operativ, care se afla la Napoli în acest caz și care, unde se afla în ă, statul major ă, de la Napoli. Aici aveam nivelul comandamentului operațional, unde se afla ceea ce numim Force Commander. El ă, era reprezentat de generalul Bouchard, care era adjunctul permanent al comandamentului de la Napoli. Trebuie să vă spun că acest comandament de la Napoli, cum trebuia să facă față, între ghilimele, operațiunilor în curs, de exemplu, comandamentul de la Napoli este responsabil și de Kosovo și cum trebuie să facă față uh, la tot ceea ce înseamnă viața cotidiană, a trebuit să fie extras un element ca să se creeze acest pull commandment și din personalul de la Napoli, dar și din uh, personalul de întărire venit din altă parte sau din alte structuri de comandă ale NATO. Apoi, mai coborâm încă un nivel după nivelul operațional și ajungem la ceea ce se numește comandamentul componentelor. Cum nu exista nimeni pe teren, nu exista deci componentă terestră, am avut un comandament al componentei aeriene și un comandament al componentei maritime care se găsea la Napoli. Acesta este lanțul de comandă. Și a existat acest lanț în mod permanent. Una dintre forțele NATO este faptul că putem să reacționăm întrucât structura de comandă există și personalul este antrenat în cadrul unor exerciții pentru a fi angajat în astfel de operațiuni. Chiar și în acest domeniu mai sunt lucruri de făcut. Sunt convins că reforma structurii de comandă care se află în curs va ameliora această capacitate operațională a structurii noastre de comandă. Aceast, acest lanț de comandă este greoi. E bine, este clar că atunci când te afli într-o organizație formată din 28 de țări care decid prin consens, nu prea obții reacțiile pe care le ai în cadrul unei operațiuni la nivel național. Dacă ar fi existat o coordonare extrem de puternică între cele câteva țări ale coaliției ad hoc, Cred că ar fi fost mai degrabă prioritar, prioritar un lanț de comandă la nivel național. Efectiv, a, a fost vorba despre o situație de urgență clară, apoi a fost nevoie de o reacție extrem de importantă și comandamentul național a, a avut această reacție. În cadrul NATO lucrurile nu se pot întâmpla la fel atunci când decizia politică se ia la nivelul a 28 de țări, e clar că procesul trebuie să să se facă simțit în întreg lanțul uh, comenzii reprezentat de cele 28 de țări. Deci asta ia puțin mai mult timp, mai ales în faza de început, în faza inițială, pentru că atunci când mașinăria practic este pornită, vom obține aceeași reactivitate ca și în cazul sau aproape aceeași reactivitate pe care o putem avea la nivel uh, național. De ce spun aproape că la nivel național? Pentru că există tot felul de elemente care vor polua discuțiile, negocierilor, trebuie luate în considerare anumite constrângeri dintr-o parte și din cealaltă pentru Uh, că știți, uh, constrângeri din partea a 28 de țări nu este chiar ușor. Când trebuie să stabilești uh, ce avion zboară, trebuie să vezi care este naționalitatea lui. Un anumit avion poate să facă un lucru, altul nu. Deci trebuie luate anumite hotărâri cu un anumit număr de țări care au aceeași voință, fără să existe niciun fel de constrângere națională. În acest tip de cazuri lucrurile merg foarte ușor, numai că situația a fost alta. Ceea ce aș putea să spun pentru a arăta oarecum slăbiciunile, dar care sunt uh, practic rezultatul forței. Am avut un consens în cazul a 28 de țări. Sistemul pagubelor colaterale este și un, un factor al acestei întregi situații. Pooling și sharing, oare este util acest lucru? Eu sunt convins că da, cu atât mai mult în uh, contextul actual. Puneți uh, întrebarea legată de încredere. E bine, după mine aceasta este întrebarea cu I mare, pentru că, iată, eu Mm, nu cred că aș putea să vă dau un exemplu, exemplu în legătură cu UP. Um, Am vorbit despre HAWAX. Anumite țări, un număr de țări uh, din NATO furnizează echipajele. S-a dovedit că una dintre aceste națiuni nu dorea să angajeze personal în misiunea respectivă, dar am găsit totuși personal, echipaj pentru aceste avioane. Am găsit echipajul necesar. Prin urmare, întotdeauna există soluții pentru ca să ajungi să faci ceea ce trebuie făcut. În rest, nu cred că aș putea să vă dau un exemplu precis. Adineori menționam în ceea ce privește noutățile de capacități NATO Allied Grounds Capacities, este vorba de un ISR care va fi pus în aplicare de 13 națiuni, state din cadrul NATO. Aceasta va reprezenta o capacitate nouă a NATO și va fi extrem de util să vedem dacă, într-adevăr, vom avea ca NATO acces garantat la această capacitate. Dar aveți perfectă dreptate când spuneți că este vorba despre un contract de încredere între toți aliații în ceea ce privește operațiunea Unified Protector, este clar că acest contract de încredere a fost realizat americanii știau că era nevoie de uh, ajutorul lor, au furnizat acest uh, ajutor, deși uh, s-au retras în planul 2 în ceea ce privește comanda acestei operațiuni. Dar erau prezenți și au făcut ceea ce trebuia să facă. Deci lucrurile au funcționat, practic. Ați vorbit despre pulling și sharing. Cred că uh, acesta vine pe aceeași direcție cu inițiativa secretarului general uh, când vorbește despre Smart Defense. Nu adoptăm aceleași principii, dar obiectivul este absolut același și anume să profităm de puterea multinațională pentru a compensa anumite slăbiciuni bugetare naționale și să ne dotăm cu capacități indiferent de uh, constrângerile bugetare dificile. Acesta este și obiectivul Smart Defense, care are uh, principii de prioritizare, de specializare, cum uh, ar fi cazul air policing pentru țările balte. Unele țări uh, NATO furnizează această misiune capacitară pentru țările baltice care nu au mijloacele necesare. Aceste țări baltice văd că pot să aibă încredere în aliații noștri. Pentru că, iată, de mai bine de 10 ani, aliații contribuie la această misiune și niciodată n-au eșuat. Însă, da, aveți dreptate, cheia acestui sistem multinațional pe care vrem să-l punem în aplicare pentru a ne îmbunătăți capacitățile, cheia, deci, este încrederea. Accesul garantat la aceste capacități. Alors les, les, les reliefs militaires de l'après-Libye. Euh... euh sistemele solare. E bine, uh, NATO nu participă la acestea, însă țări membre ale NATO au investit și sunt implicate în astfel de echipamente. Sigur că beneficiem de toate informațiile acumulate uh, pe timpul operațiunilor. Cât despre mercenar, nu pot să vă spun mai mult. Este un fapt. Au fost uh, mercenari plătiți de Gaddafi pe teren. Nu pot să vă spun care este numărul acestora. armele furnizate de Qatar rebeliunii. Aceasta a fost uh, o inițiativă a Qatarului. Vă imaginați că NATO nu a dat uh, o astfel, un astfel de ordin, nu a fost o aprobare a uh, Consiliului Atlanticului de Nord pentru a furniza arme libienilor. Nu pot să vă spun uh, mai mult. Au fost uh, înarmate forțele opoziției sau forțele lui Gaddafi. Bănesc că armele sunt în aceleași mâini în momentul de față. Și acum o amenințare posibilă din partea fiului lui Gaddafi. Aici e vorba de o părere, o evaluare personală. Nu cred că trebuie să ne așteptăm la ceva din această direcție. Asta aparține uh, trecutului deja. Nu cred că putem să asistăm la o revigorare, reapariția clanului Gaddafi. Președintele, mulțumesc domnule general pentru toate aceste precizări, mulțumesc pentru că ați luat parte la acest exercițiu care, așa cum am spus, nu este deloc ușor, așa cum am spus în introducere, uh, acest uh, proces uh, de finalizare a evaluării experienței câștigate nu este terminat la NATO. Ansamblul acestui uh, Uh, proces face obiectul unor interpretări politice sau uh, diplomatice și nu vreți să intrați în, pe acest teren. Vă mulțumesc, însă este important să avem un punct de vedere Uh, militar, tehnic, să avem aceste elemente de valoare pentru a vedea ce lipsește Uniunii Europene, chiar dacă statele membre dispun și ați uh, reamintit în mod uh, pertinent, deci dispun de astfel de capacități și de capacitatea aeriană, piloții de aeronave sau de elicoptere, care au făcut o treabă care este deloc ușoară, și ați reamintit uh, de uh, numărul 0, cifra 0 de morți în rândul aliaților. Amploarea uh, limitată a raidurilor făcute de NATO și asta nu a fost cazul conflictului din Kosovo. Deci uh, s-au făcut între timp uh, progrese impresionante în ceea ce privește țintele precise. De îndată ce procesul va fi finalizat, uh, vom fi interesați să aflăm care sunt concluziile și o să vă invităm din nou să participați. Vă reamintesc că în 20 de minute avem o întâlnire cu uh, un alt reprezentant, doamna Ashton, care va veni în fața Comisiei AFET și a subcomisiei SEDE. Vă mulțumesc!